acestora mai multe ajutoare, mai mult schimb la nivelul celor mai bune practici. Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumesc, am închis această dezbatere și acum votul va avea loc la ora votul va avea loc la 12:30 mâine. Acum următorul punct de pe ordinea de zi este întrebarea orală adresată Comisiei cu privire la Small Business Act și criza acestuia și IMM-uri. Îi dau cuvântul mai întâi autoarei doamna Țavela. Mulțumesc, președinte. Întrebarea noastră față de comisie a pornit de la schimbările foarte radicale care au uh, intervenit pe piețele IMM-urilor în cadrul crizei politice și economice pe care o traversăm în momentul de față. Re prelucrarea Small Business Act-ului a arătat clar care sunt problemele cu care ne confruntăm în momentul de față. Accesul la finanțare este una din probleme, apoi comerțul ilegal, piețele la negru, care afectează mai ales IMM-urile și globalizarea întreprinderilor europene. Toate aceste puncte îngreunează situația și ne fac să ne gândim la o abordare constructivă și să ne întrebăm ce s-a întâmplat, care sunt statele membre care au transpus Small Business Act-ul în legislație națională și cine nu a făcut uz de acesta. Trebuie să vă atrag atenția că lucrurile sunt foarte dramatice în ceea ce privește îndatorarea IMM-urilor, mai ales în țările care sunt în dificultăți economice în momentul de față, IMM-urile suferă foarte puternic. Grecia și Irlanda sunt un exemplu în acest sens. Există o îndatorare extremă a IMM-urilor în aceste țări. Avem uh, o datorie față de diferitele instituții de credit care se ridică adesea uh, la sume impresionante și aceasta înseamnă că mijloacele care, de care dispuneau IMM-urile înainte au scăzut cu 50% față de înainte. Eu zic că ar trebui să introducem un regulament european pentru a reglementa creditele față de IMM-uri. O prelungire a duratei de creditare ar fi poate o idee bună și ar trebui de asemenea să ne asigurăm ca și dobânzile să scadă având în vedere situația dramatică cu care ne confruntăm. Mulțumesc, doamnă Țavela. Acum două minute, două minute domnul Toiră. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Stimate domnule președinte, doamnelor și domnilor, Importanța IMM-urilor a fost subliniată de către domnul Barroso. 99% din întreprinderile din Europa au mai puțin de 250 de angajați. IMM-urile sunt așadar și raspinării pentru ocupare și educație în general. Uniunea Europeană a declanșat o inițiativă de aceea pentru ca legislația națională să fie îmbunătățită pentru IMM-uri. În acest context a fost și dezvoltat testul pentru IMM-uri. Studie des Europäischen Parlaments ergeben, dass die Umsetzung dieses KMU-Tests in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich und zum Teil schlecht ausfällt. Nur fünf Mitgliedstaaten führen diesen KMU nu există decât cinci state membre care au dus până la capăt aceste uh, texte și uh, rezultatele au fost uh, de o, aceste teste au fost uh, de o calitate variabilă de aici această idee a uh, aceste întrebări orale. În calitate de liberal, noi cerem Comisiei să ia o inițiativă pentru ca toate aceste lucruri să devină obligatorii. Noi dorim ca Uh, atunci când este cazul, costurile administrative să fie reduse pentru ca IMM-urile să fie protejate, uh, în special uh, legislațiile naționale, dar și cea europeană, prevăd în continuare foarte multe costuri legislative. Considerăm că putem să avem o abordare mai suplă, să lăsăm o marjă statelor membre, dar scopul trebuie să fie apărarea intereselor IMM-urilor și să facem acest lucru într-un mod integrat. Am dori ca uh, din partea Comisiei uh, să vedem că se dă un exemplu. Comisia să devină un motor al aplicării acestei legislații pentru IMM-uri. Trebuie ca trebuie să ne facem treaba pentru ca această legislație să fie realmente implementată și să aibă efect asupra IMM-urilor. Mulțumesc, domnul comisar Barnier. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor deputați, în primul rând doresc să vă cer uh, scuze în numele colegului meu, uh, comisarul Tani, care ar fi dorit să fie aici și care mm, um, urmărește aceste tematici cu foarte mare interes, însă este reținut astăzi de o reuniune pregătitoare a G20. Eu însumi, în calitate de comisar um, pe pentru piața internă. Uh, am fost delegat să vă aduc aceste explicații uh, și voi începe prin a-i mulțumi doamnei Țavela și apoi domnului Toirer prin, pentru această inițiativă de a adresa o întrebare Comisiei pe tema Small Business Act. În uh, prelungirea dezbaterii pe care tocmai am avut-o cu privire la achizițiile publice, aș spune că 21 de milioane de mm, întreprinderi care reprezintă 99% din întreprinderile europene și care uh, sunt responsabile uh, de crearea 90% din locurile de muncă, ei bine, acestea sunt IMM-uri. Deci 99% din țesătura economică a Europei este formată din aceste întreprinderi mici și mijlocii care reprezintă cheia creșterii pe care dorim să o uh, consolidăm și să o dinamizăm. Însă, aceste întreprinderi se confruntă cu dificultăți importante în prezent. Uh, și datorită dimensiunilor reduse se confruntă cu obstacole care sunt prezente în procesul de mobilitate, în procesul de export, în întreaga lor prezență pe marile piețe. De aceea, împreună cu uh, colegul Tajani, am propus o legislație care să faciliteze uh, activitatea celor întreprinderi care doresc să inoveze, care doresc să fie mobile, care doresc să exporte și este cazul multor întreprinderi mici și mijlocii. Sigur că pot și eu uh, prezenta foarte multe dificultăți, cum ar fi um, povara administrativă, lipsa de lichidități, dificultatea accesului la finanțare, lipsa de vizibilitate pe piață în ceea ce privește eventualii investitori. Iată obstacolele în calea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. Uh, un studiu de impact privind IMM-urile și piața muncii s-a arătat că criza ar fi costat 3 milioane, aproape 3 milioane de locuri de muncă. Um, iată dificultățile despre care vorbim. Iată revizuirea acelui, acestui Small Business Act uh, care provine din necesitatea unei abordări care să fie adaptate um, întreprinderilor mici și mijlocii. Acest Small Business Act ne-a permis să înregistrăm niște progrese evidente, timpul și costul necesar pentru înființarea unei întreprinderi a fost uh, redus. Am uh, adoptat uh, acte legislative importante, cum ar fi directiva privind uh, plățile întârziate sau directiva privind ratele reduse ale TVA-ului. Și acele teste IMM, despre care ați vorbit și dumneavoastră, domnule Toirer, care au adus niște elemente pozitive. Aceste teste există din 2009, sunt aplicate în mod regulat în, cadrul, în cazul propunerilor care au un impact asupra IMM-urilor. Uh, lucru care a fost de altfel evidențiat de un uh, studiu interesant al Parlamentului European. Astfel de teste au fost uh, practicate pentru evaluarea directivei privind întârzierile de plată și pachetul privind normalizarea, standardizarea. La inițiativa domnului Tajani, Comisia va organiza în fiecare stat membru un atelier pentru implementarea acestui test IMM și o generalizare cât mai largă. Comisia s-a angajat în februarie acest an să întărească Small Business Act și, comis- și uh, președintele Barroso a um, conferit uh, într-o comunicare liniile directoare pe care le vom urmări și anume realizarea unei mai mari vizibilități a testului IMM. Iată un obiectiv pe care dorim să-l îndeplinim. Iată, doamnelor și domnilor, utilitatea acestui Small Business Act care ne ajută să câștigăm mai multă coerență în acțiunile noastre în favoarea întreprinderilor mici și mijlocii. Și acest Small Business Act trebuie să fie completat și de alte acțiuni pe care le voi prezenta pe scurt. Prima prioritate, programul pentru competitivitatea IMM-urilor. Comisia a propus un buget de 2,7 miliarde de euro pentru sprijinirea IMM-urilor și sperăm în următoarele perspective bugetare să putem conta pe sprijinul Parlamentului în uh, dezbaterile privind uh, următoarele perspective financiare, am propus de asemenea o dublare a uh, bugetului alocat pentru sprijinirea IMM-urilor și vom fi foarte atenți pentru ca aceste fonduri să fie alocate în mod prioritar IMM-urilor în faza inițială de creștere a acestora, care deseori este faza cea mai delicată și cea mai fragilă pentru existența unei astfel de întreprinderi. Aceste fonduri vor fi uh, utile, dar ele trebuie să fie însoțite și de alte instrumente care să vină să completeze finanțarea, sursele de finanțare, capitalul de risc, piețele bursiere și creditele bancare. Iată trei subiecte um, de care sunt uh, responsabil, așa cum știți foarte bine, în cadrul mandatului meu pe servicii uh, financiare și uh, piață internă în cadrul Single Market Act vom prezenta o legislație pentru reglementarea fondurilor de capital de risc în Europa și voi privi cu foarte, voi analiza cu foarte mare atenție oportunitatea creării unui astfel de fond la nivel european. Împreună cu echipele mele încercăm să găsim un mod de a uh, reduce efectele de plafon care privează multe IMM-uri de um, listare la bursă, de, de oportunitatea de a fi listate la bursă. Doamna Țavela, ați vorbit și dumneavoastră despre accesul la creditele bancare. Iată una din consecințele crizei creditele bancare sunt din ce în ce mai restrânse și avem un dialog în acest sens cu băncile. Doamnelor și domnilor deputați, vă asigur că sunt foarte atent la acest subiect pentru că legislațiile pe care le pregătim, ca de exemplu comunicarea pe care am făcut-o în iulie cu privire la implementarea regulilor de la Basel uh, și managementul prudențial, ei bine, toate aceste aspecte deseori pe teren în circunscripțiile dumneavoastră trebuie să fie luate în calcul de cele 8300 de instituții bancare care funcționează uh, pe teren. De asemenea, nu trebuie să uităm rolul inovator pe care îl pot avea IMM-urile în următorul uh, program uh, cadru. În, ace- în același cadru, în, în același cadru al acestui program pentru inovație, vom lansa de asemenea o facilitate pentru a încuraja IMM-urile să aibă acces la credite bancare pentru proiecte de uh, inovație și cercetare, un buget total care ajunge până la 100 de milioane de euro. Iată acțiunile noastre prin care Vizăm de asemenea încurajarea IMM-urilor, încurajarea accesului IMM-urilor la uh, programele europene, fondurile structurale mai ales. IMM-urile trebuie să aibă un acces mai larg la aceste fonduri prin intermediul achizițiilor publice, dar și prin uh, intermediul fondurilor structurale. O prioritate importantă este și reducerea poverii administrative pentru IMM-uri. Avem un uh, plan de acțiune care Uh, merge până în 2012 și suntem pe drumul cel bun. Ne-am angajat la o reducere de 25% a povelor administrative și cred că putem chiar depăși acest procent dacă propunerea noastră de scutire a micro-întreprinderilor de regulile contabile va fi adoptată cât mai rapid. Am prezentat deja peste 200 de propuneri pentru simplificarea legislației existente și reducerea uh, cu 31% a poverii administrative. Aceste propuneri reprezintă până astăzi o reducere de aproximativ 22% a poverilor administrative pentru IMM-uri și vom continua în acest sens. A treia prioritate. Comisia are intenția să prezinte o nouă strategie mai coerentă pentru facilitarea accesului IMM-urilor la achizițiile publice. Și am vorbit deja îndelung pe acest subiect, nu voi reveni. Asta în cadrul procesului de simplificare a achizițiilor publice, o prioritate clară a Comisiei, cel puțin o prioritate clară pentru mine și repet asta, ne propunem să facilităm accesul mai ales la achizițiile internaționale, licitațiile internaționale și transpunerea acestei, uh, acestui acord GPA în uh, dreptul comunitar. De asemenea, vom propune și extinderea sistemului european de standardizare a serviciilor, deschizând un uh, cadru cât mai uh, favorabil IMM-urilor, sperând astfel că vom putea crea o cultură de parteneriat pentru toate părțile interesate. Sigur că nu putem face acest lucru numai prin intermediul legis unor legislații ideologice și teoretice. Pentru IMM-uri avem nevoie de legislații foarte practice. Și Întrebările dumneavoastră, stimați deputați, sunt foarte utile. Dacă vă uitați în uh, Single Market Act, cele două pârghii pe care le-am propus noi acolo și cele 50 de propuneri și cele 12 propuneri cheie pe care le implementăm, ei bine, toate aceste acte legislative sunt proactive, au un caracter de facilitare a activității IMM-urilor. Um, la fel, stau lucrurile și într-un alt domeniu, ca, cum este domeniul brevetului european, despre care nu am avut timp să vorbesc astăzi. Deseori costul acestui brevet european este inaccesibil pentru uh, întreprinderile mici și mijlocii și trebuie să facem ceva în acest sens. Um, domnul Carrera Crespo a fost uh, numit din partea Comisiei Europene, responsabil de uh, monitorizarea acestor măsuri în favoarea uh, întreprinderilor mici și mijlocii. Uh, el conduce o rețea care s-a reunit pentru prima dată la Bruxelles în data de 14 septembrie pe tema foarte importantă a accesului la credite o cooperare strânsă între instituțiile de la nivel național și instituțiile de la nivel european este esențială pentru o implementare cât mai eficientă a Single Market Act și a Single și a SBA și trebuie să reușim împreună să depășim această criză și să câștigăm bătălia creșterii economice. Avem nevoie de uh, IMM-uri, ele trebuie să joace un rol cât mai important și noi trebuie să le sprijinim prin toate mijloacele posibile. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Acum trecem la vorbitorii în numele grupurilor. Mai întâi domnul Benson, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc uh, domnului comisar pentru explicațiile pe care ni le-a dat și pentru faptul că vreți să vă implicați pentru IMM-uri. Small Business Act-ul este umbrela care trebuie să acopere toată legislația care ar trebui să fie necesară pentru IMM-uri acum. Există trei lucruri care sunt extrem de importante. În primul rând, accesul la capital, în al doilea rând, accesul la licitațiile publice, despre care am discutat astăzi, și trei simplificările în domeniul administrativ. Acestea sunt cele trei puncte care trebuie să se schimbe. Iar criza economică, bineînțeles că îngreunează situația pentru IMM-uri și în ceea ce privește preluarea de nou, capi- noi, uh, nou capital. Mă bucur însă de propunerea Comisiei Comisia dorește să ofere anumite garanții pentru ca IMM-urile să aibă o șansă să ia capital. De asemenea, mai vorbim și despre accesul la piața IMM-urilor. Pentru aceasta însă trebuie să funcționeze foarte bine piața internă. IMM-urile trebuie să poată să participe la piață în general și să trebuiască să, poată să investească și în țările emergente, cum ar fi China, Brazilia, India. Știm că acolo rata de creștere este foarte mare și dacă vrem să profităm în Europa de pe urma acestor țări, trebuie să lăsăm IMM-urile să aibă acces la aceste piețe, să le susținem. Atunci când e vorba de simplificarea birocrației, de simplificarea procedurilor administrative, este important ca în statele Uniunii Europene, dar și la nivel european, să încercăm să ne uităm mai întâi la parul din ochii noștri. E vorba acum de directiva numărul 4, care înseamnă însă foarte multe pentru bancă. Dar, în același timp, aceasta creează condiții mai proaste pentru IMM-uri. Trebuie deci să vedem care este legislația cea mai bună. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Acum are cuvântul doamna Toia. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Criza din Europa creează un cerc vicios. Vedem cum uh, scade uh, valoarea de productivitate a companiilor, după aceea accesul lor la finanțare devine mai dificil. Rolul IMM-urilor este crucial. Cer Comisiei, dar și Parlamentului să ne asigurăm că ne implementăm și ne aplicăm propriile principii Uh, chestiunile legislative sunt extrem de importante, dar ele ar trebui să devină și practică în statele membre. Așadar, domnule comisar, dacă toate statele membre ar trebui să implementeze această uh, directiv uh, privind plățile întârziate. Cred că de aici ar rezulta beneficii uriașe pentru IMM-uri. Avem probleme de principiu, trebuie să uh, ne asigurăm că atunci când uh, facem legile sunt în interesul imm lor și vă cer să acționați cu mai multă tenacitate și hotărâre pentru a crea acest cadru de oportunități pentru IMM-uri. Apreciem ceea ce propuneți, apreciem ceea ce face Comisia, suntem gata să vă ajutăm cu bugetul și cu alte mijloace. Uh, vreau să spun ceva și despre accesul la credit. Avem un discurs, am nevoie de un discurs mai clar în ce privește băncile. Mulțumesc, doamne doamnă Toia. Are cuvântul domnul Watson un minut. Thank you, President. I... Mulțumesc, domnule președinte. Salut propunerile Comisiei și uh, salut munca raportorilor. IMM-urile sunt uh, pâinea și cuțitul economiei noastre, sunt rezervorul de spirit antreprenorial, creatorii de locuri de muncă și embrioanele uh, marilor companii de mâine. În ultimii ani, uh, partenerii sociale au cam ignorat uh, acest sector, pentru că este mai degrabă reprezentanții marilor conglomerate industriale uh, cheia uh, accesului uh, este uh, accesul la finanțe în principal. European Business Act a fost extrem de important pentru întreprinderile din circumscripția mea și salut dorința Comisiei de a crea noi oportunități pentru Domnule Watson, domnul Martin dorește să vă pună o întrebare în timpul intervenției dumneavoastră. Domnule Martin, vă rog. Dar nu vreau să vă întrerup, vreau să vă ascult și după aceea să vă pun o întrebare. <laughs> Ich glaube, Herr Präsident, er will mich nachher was fragen, das geht. Cred că vrea să mă întrebe după aceea ceva, ceea ce e ok. Accesul la finanțare este foarte important și trebuie să ne asigurăm că sistemul nostru bancar, atunci când va fi recapitalizat, va reîncepe să împrumute bani uh, IMM-urilor. Salutăm propunerile Comisiei privind plățile întârziate. Sper că Comisia va face ceva pentru a simplifica TVA-ul, mai ales în tranzacții transfrontaliere. Am vizitat o firmă din uh, circumscripția mea în Southerton, uh, firma Fandrax și se plânge că acum există cam 27 de praguri diferite de TVA și asta înseamnă că e foarte dificil pentru un IMM să facă comerț. Sper că Comisia va examina din nou legislația uh, angajării și a lucrurilor de muncă care are nevoie de evaluări de impact și clauze de salvgardare pentru IMM-uri. Domnule Martin, puteți să vă puneți întrebarea acum. Da, mulțumesc. Domnule Watson, sunteți un deputat cu multă experiență și sunteți un cunoscător bun al Chinei. Ce ați spune dacă în perioada mandatului dumneavoastră ar trebui să vorbiți despre progresele care au existat pentru IMM-uri în legătură cu întrebarea pe care ați spus-o înainte, Vedeți cu adevărat progrese sau vedeți cu adevărat că există în continuare aceeași birocratie? Dacă e să comparăm cu experiența chineză, puteți spune că IMM-urile din China sunt expuse la mai puțină birocratie decât cele din Uniunea Europeană sau nu? Colegul Watson. Domnule Watson, puteți răspunde. Mulțumesc, domnule președinte. Salut această întrebare. Am uh lucrat în domeniul financiar în uh, China și am văzut cu, cât se, cu câte biro, birocrații și dificultăți se confruntă micile întreprinderi în China. Sigur, sunt reglementate în mod diferit, dar se confruntă și cu alte provocări pe care uh, imemorile noastre nu le au. Cred că trebuie să corectăm cadrul legislativ pentru IMM-uri. Sper că Comisia le va ajuta pe IMM-uri Uh, luând în considerare investiții în uh, lucruri cum ar fi broadbandul, uh, energie ieftină din surse regenerabile și în legături de transport care să ajute pe acești oameni să facă comerț și să prospere. Mulțumesc, domnule Watson. Are cuvântul un minut acum domnul Nicholson. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Trebuie să vă spun că mă identific cu ceea ce a spus comisarul, pentru că în, Constitu- în circumscripția mea în Irlanda, 90% din întreprinderi sunt IMM-uri și noi depindem de acestea, acestea pentru creștere, iar impactul pe care îl au ei pe economie este extrem de mare din cauza situației economice cu care ne confruntăm acum. Având în vedere situația acum, IMM-urile în Europa trebuie să reușească să supraviețuiască. Așadar, aceste IMM-uri sunt supuse unor presiuni puternice și de multe ori au dificultăți în accesarea creditelor. Trebuie să confirm acest lucru ca o problemă la mine în circumscripție. O altă problemă este birocrația cu care trebuie să ne confruntăm într-o manieră cotidiană. Aș buc- m-aș bucura să aflu răspunsul comisarului cu privire la eficiența Small Business Act-ului și mai ales a testului IMM-ului IMM-urilor și aș vrea să știu dacă analizăm legislația Uniunii Europene cu privire la IMM-uri, nu vedem oare că ar putea exista o îmbunătățire? Aș spune de asemenea că trebuie să avem grijă în Europa, pentru că nu putem să ne autoreglementăm. Trebuie totuși să ținem cont de legile pieții. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, spune președintele domnului Nicholson. Acum vine domnul, Com domnul Butikofer. Un minut. Fără microfon, domnule președinte, domnule comisar. Stimate domnule președinte, dragi colegi, Small Business Act-ul este un lucru bun, dar nu este o lege, ci este doar o proclamare, aș putea spune. Dacă dorim ca, în, cu adevărat, Comisia să fie un model pentru a putea sponsoriza, pentru a putea ajuta IMM-urile, așa cum a spus-o domnul Torer, ar trebui să avem grijă la două lucruri. În primul rând, atunci când e vorba de bani, și, în al doilea rând, atunci când e vorba de posibilitatea de a lua decizii. Aș vrea să menționez trei aspecte în acest context. În primul rând, programul de cercetare. În continuare, nu sunt deloc mulțumit cum se gestionează între Direcția Generală um, Întreprindere și Direcția Generală Cercetare problema cu privire la viitorul nostru de cercetare, programele noastre de cercetare și inovare. Negocierile nu prea avansează. Știm care ar fi climatul potrivit pentru IMM-uri, știm care ar fi un program potrivit unei întreprinderi mici și mijlocii. Să vedem ce se întâmplă cu competitivitatea întreprinderilor și programelor mele pentru IMM-uri. Dar este clar că un criteriu pe care ar trebui să-l respecte Parlamentul și Comisia ar fi ca IMM-urile să nu aibă numai mai mulți bani, ci și mai puțină birocrație acces mai ușor la programele de cercetare ca până acum. E vorba aici de inovare înțeleasă într-un mod mai larg. Aceasta ar trebui să fie o temă esențială pentru reprezentanții IMM-urilor. Eu am, reprezent, am întâlnit reprezentanții IMM-urilor în săptămâna IMM-urilor la Bruxelles acum câteva săptămâni și una din temele importante despre care au vorbit toți a fost faptul că inovarea este mai mult decât doar cercetare, mai ales pentru aceștia acești actori în IMM-uri și că inovarea poate și ea să contribuie la proiecte și provocări de amploare în societate și de aceea trebuie să le oferim un acces privilegiat și nu să le punem în dependență față de întreprinderile care au un motor de cercetare mai puternic. Deci Comisia aici trebuie să arate că ia în serios ceea ce spune de obicei retoric duminica, ca să spunem așa, și ca și în timpul săptămânii să aplice această retorică de duminică. În al doilea rând, fondurile structurale. Domnul Barnier ne-a spus că accesul IMM-urilor la fonduri structurale trebuie îmbunătățit. Trebuie să existe parteneriate locale și regionale între puterile publice, la nivel de cercetare, la nivel de întreprinderi, la nivel de universități. Există deja exemple foarte importante, vouchere de inovare, exemplul Cambridge așa mai departe. Toate acestea am putea, au putea, ar putea să ne învețe cum să tratăm IMM-urile. Și, în ultimul rând, la structurile de guvernanță trebuie să încercăm să le dăm mai multă putere de acțiune. Din păcate, Comisia n-a făcut acest lucru până acum la propunerea sa de îmbunătățire și înnoirea standardizării IMM-urile nu au, din păcate, o voce puternică. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule fără are cuvântul domnul Provera. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vorbesc despre nordul Italiei, o regiune pe care o cunosc foarte bine. În prezent, problema cea mai importantă cu care se confruntă IMM-urile este problema accesului la credite. Și asta depășește importanța accesului de birocrație, problemelor fiscale și concurenței la nivel internațional, mai ales concurența din partea Chinei. Băncile sunt forțate să intre într-un proces de recapitalizare pentru a combate efectele speculei și IMM-urile nu mai obțin credite, sunt prea mici pentru a depune garanții, nu sunt în măsură să participe la relansarea economică a țării, în ciuda bunei lor voințe. De aceea cred că este esențial să extindem cât mai mult mecanismele de creditare pentru a favoriza IMM-urile și pentru a îmbunătăți disponibilitatea acestor instrumente financiare, mai ales disponibilitatea fondurilor structurale. Fără investiții nu se va putea face cercetare, nu se vor moderniza echipamentele, nu se vor face investiții și deci întreprinderile nu vor mai putea participa la bunăstarea țării. Mulțumesc, mulțumesc domnule Provera. Domnul Martin, un minut și jumătate. Uh, Mulțumesc, știm cu toții despre asta. S-a spus, s-au spus toate lucrurile care trebuie spuse aici, uh, așadar nu le voi mai repeta. Vreau, domnule comisar, pur și simplu să vă felicit pentru că ceea ce ați spus mi se pare foarte important, în al doilea rând foarte corect, dar mesajul cred că încă nu s-a recepționat oamenii care sunt implicați în activitatea MMO-urilor, care știu ce se întâmplă cu IMM-urile, văd că există o disparitate între ce poate realiza Uniunea Europeană, când vorbim, de exemplu, de reducerea birocrației, dar și când vorbim despre accesul la finanțarea publică. Știți cifrele, numai 34% din toate contractele de achiziții publice în Uniunea Europeană sunt date IMM-urilor. Uh, și chiar când e vorba de, deși când e vorba de performanță economică, IMM-urile reprezintă 50% la nivel european. Așadar, multe dintre aceste chestiuni au legătură cu acțiunile și activitățile noastre specifice și noi uh, nu ni se cere să fim optimiști. Eu aș vrea să fiu optimist. Uh, am făcut la Comisia Econ rapoarte despre cum să se îmbunătățească statistica și accesul la finanțare și mai departe. Dar până la urmă, Uh, e vorba despre utilitatea și despre ușurința cu care cineva poate avea acces la informație. Uh, trebuie să ne gândim la portaluri de internet aici. Cum obținem banii într-un mod cât mai puțin birocratic? Cred că sunt multe lucruri care trebuie făcute aici și trebuie să vă încurajez să mergeți pe această linie. Mulțumesc, domnule Martin, și acum doamna Del Castillo Vera. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îi mulțumesc domnului comisar. Până în prezent am vorbit despre IMM-uri și toți vorbitorii au insistat pe partea financiară, lipsa de lichidități, dificultatea accesului la credite. Iată probleme într-adevăr foarte grave, atât pentru guvernele noastre, cât și pentru întreprinderi mici, mijlocii, dar pentru toate întreprinderile în general, chiar și pentru bănci este o problemă pe care o împărtășesc toți cetățenii și de aceea eu aș dori să insist pe un element esențial din punct de vedere strategic și care nu a fost luat în calcul sau cel puțin numai parțial. Mă refer la piața internă. În ultimele săptămâni, instituțiile europene au insistat foarte mult asupra importanței de a arăta o atitudine Uh, hotărâtă în finalizarea construcției pieței interne. Piața internă este considerată ca un element strategic pentru ieșirea din criză și astăzi analizăm legăturile între piața internă și IMM-uri și constatăm că numai 23% din IMM-uri au tranzacții transfrontaliere și un uh, procent și mai mic uh, exportă în afara teritoriului uh, în care funcționează. Iată o lacună care trebuie să fie rezolvată în acest sector. IMM-urile trebuie să facă față fragmentării legislative în momentul în care analizează situația din punct de vedere cost-beneficii, constată că este foarte dificil să financeze această fragmentare a pieței interne și cred că acest element trebuie să fie rezolvat. Mulțumesc, doamnă Del Castillo. Acum are cuvântul doamna Merkis, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar. Trăim într-o perioadă de criză acum și important este să încercăm să sprijinim antreprenoriatul în general. Nu e vorba numai de fonduri, de bani, ci e vorba de faptul ca oamenii să poată să aibă acces la formare. Inovarea nu înseamnă neapărat să inventezi ceva, ci să și construiești ceva după aceea, ceva folositor. Văd că există foarte multe tendințe în momentul de față în direcția cercetare și dezvoltare, dar foarte puține în domeniul inovației și a IMM-urilor. E vorba de o stimulare care este necesară în acest domeniu dar măsări, măsurile respective nu pot întotdeauna să fie folosite de către IMM-uri. Câteodată ar fi nevoie de un așa zis business angel care ar trebui să ajute IMM-urile care să reușească să facă față și cu sumele mici care le stau la dispoziție. Cum vreți să le dați acces la fonduri? Câteodată sunt întreprinderi startup care n-au nevoie decât de un mic impuls pentru ca să poată porni. Domnul Taiani și colegii comisari au um, scris o scrisoare prin care se spunea că, în general, este vorba de unele persoane care au nevoie de o a doua șansă. Vreți să încercați să dați uh, o șansă acestor oameni sau nu? Mulțumesc, doamnă Merkel, spune domnul președinte, domnul Gallagher, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Sectorul IMM-urilor este un sector vital pentru economia europeană. În Irlanda, aproximativ 250.000 de MM-uri au o contribuție masivă la veniturile bugetare și la asigurările sociale. Sectorul oferă angajare sustenabilă pe termen lung și în uh, circunscripția mea din nordul Irlandei costul, uh, uh, costurile uh, presupuse de accesarea achizițiilor publice, contractele de achiziții publice și costurile presupuse de accesarea finanțărilor bancare sunt prohibitive. Rezultatul este că multe IMM-uri de bea reușesc să mai supraviețuiască în această perioadă de recesiune. De asemenea, birocrația împiedică crearea de locuri de muncă și e o problemă care trebuie abordată la nivel european. Reamintesc Comisarului și Parlamentului că domnul președinte Barroso s-a angajat în discursul privind starea Uniunii de anul trecut, că birocrația va fi redusă și că vom face economii de miliarde. Rămâne încă să vedem efectele acestor promisiuni. Sectorul IMM-urilor este motorul economiei europene. Totuși, ținere prin implementarea unor politici care să asigure o atmosferă economică care să ducă la investiții și creștere economică. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Gallagher, și acum un minut are cuvântul domnul Toșenovski. Vážený pane předsedo, určitě se všichni shodneme na významu malých a Mulțumesc, domnule președinte. Este evident că suntem cu toții de acord cât de importante sunt IMM-urile pentru economia europeană. Salut uh, încercarea de a simplifica birocrația pentru IMM-uri și știu din partea unor întreprinzători de la mine din țară că ei apreciază această abordare. Pe de altă parte, n-ar trebui să uităm reglementările pe care le avem care au fost adoptate de către Parlamentul European, care au un efect asupra IMM-urilor. Reglementările pe tema restaurantelor sau a altor uh, domenii care duc la costuri suplimentare. Există schimbări permanente în legislația europeană care duc la costuri uh, pentru IMM-uri. O altă problemă semnificativă sunt toate regulile în domeniul ocupării care privesc lucrătorii care după aceea lucrează la IMM-urile acestea. Când adoptăm legislație, trebuie să ținem cont de faptul că aceasta va avea și un efect asupra IMM-urilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Toșenovski, și acum are cuvântul domnul Morganti, tot un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Cunoaștem cu toții care este importanța IMM-urilor pentru economia europeană. Ca urmare, ele trebuie să se afle în centrul acțiunilor Uniunii Europene. Deseori se citează ca una din, ca una din problemele fundamentale accesul la credite. S-a vorbit despre dificultatea aplicării regulilor Basel III, care sigur s-au născut din cele mai bune intenții, însă prevăd un acces și mai dificil la credite, o creștere a costurilor de finanțare și toate acestea vor avea un impact negativ asupra IMM-urilor. Însă, având în vedere că împrumuturile acordate IMM-urilor sunt împrumuturile cu riscurile cele mai reduse, nu am putea să avem aici o categorie specială pentru IMM-uri? Pentru competitivitate trebuie să avem resurse. Mulțumesc, domnule Morganti. Domnul Bronz, un minut. Mulțumesc. sută din uh, IMM-uri reușesc să exporte și în alte țări membre și chiar mai puține în afara Uniunii Europene. Multe IMM-uri sunt micro uh, afaceri, micro întreprinderi cu foarte puțini angajați. Uh, Oficiul de uh, uh, ajutor al imm din China le ajută pe acestea să-și recupereze datoriile din, uh, uh, înregistrate în, uh, în alte țări și IMM-urile, în special cele mici, atunci când sunt întrebate ce vor de la guvern, de la un guvern sau de la Uniunea Europeană, uh, nu spun că vor uh, consiliere sau vor un împrumut sau training. Vor pur și simplu să nu aibă o taxare opresivă și să nu li se impună prea multe reglementări. Din 1998 până în 2010, costurile reglementării doar în Marea Britanie au fost 224 de mii de milioane suprareglementarea, reglementarea excesivă au împiedicat IMM-urile să concureze cu IMM-uri din alte, de pe alte continente. E frumos să spunem uh, propoziții uh, pline de bune intenții, dar acestea nu prea au legătură cu afacerile, au mai mult legătură cu dogma europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Vronț. Și acum, doamna Sartori, un minut și jumătate. Grazie, președinte. Eu cred că... Okay. Mulțumesc, domnule președinte. În ultimii doi ani, care au fost extrem de dificili pentru economia europeană, Întreprinderile mici și mijlocii au reușit, în ciuda crizei, să se descurce, mai ales în ceea ce privește ocuparea. Și în continuare ele constituie și raspinării economiei europene. Am văzut câteva cifre și unele mi se par foarte importante. IMM-urile care sunt active în statele membre sunt pe primul loc în ceea ce privește inovarea și își revin mai repede din recesiune decât alte firme. De asemenea, în ceea ce privește inovarea, ele sunt întotdeauna primele și sunt cele care se integrează cel mai bine și în obiectivele Europa 2020, unde inovarea joacă un rol foarte important și lucrurile trebuie să rămână așa din acest punct de vedere. Trebuie însă să ne asigurăm ca rezultatele să se vadă mai repede mai repede decât uh, așteptasem uh, noi în 2009. Trebuie de asemenea să ne asigurăm ca statele membre să își respecte angajamentele, să aplice directiva cum trebuie și să simplifice viața IMM-urilor. Contribuția domnului comisar Barnier este destul de clară și eu am înțeles următoarele din aceste declarații. Având în vedere situația actuală, IMM-urile din Uniunea Europeană

Cred că dacă astăzi am discutat cu un mic uh, director de întreprindere, am auzit o atitudine și mai îngrijorătoare decât elementele pe care le-am discutat până acum. Cred că IMM-urile sunt esențiale pentru identitatea europeană și acest sector se confruntă într-adevăr cu foarte multe dificultăți. Uh, Trebuie să furnizăm ajutoare, trebuie să simplificăm birocrația. Am uh, auzit uh, uh, despre necesitatea reducerii cotelor de TVA din diferitele țări. Trebuie să punem accent pe inovație, pe accesul la finanțare, la credite, la fonduri structurale. Uh, Cred că Uniunea Europeană nu trebuie să recapitalizeze băncile fără a stabili niște condiții foarte stricte pentru facilitarea accesului la credite pentru un sector atât de important pentru economia europeană cum este sectorul IMM-urilor. Astăzi, aceste IMM-uri nu sunt încurajate, ci sunt sufocate de birocrație. Mulțumesc. Un minut are cuvântul domnul Pașca. Vážený pan Comisar. Zistenia z posledných... Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule comisar. Uh, rezultatele unor studii recente arată că în ciuda unor activități și intervenții uh, hotărâte ale instituțiilor europene în acest domeniu, situația IMM-urilor nu s-a îmbunătățit. Majoritatea statelor membre au probleme legate de mediul legislativ, de uh, calitatea acestuia uh, și de influența lui asupra IMM-urilor și multe state membre nu implementează tot acheul comunitar în domeniu. Dar fiind situația economică critică din Europa, ar trebui, după părerea mea, să încercăm să fim mai riguroși cu statele membre pentru ca acesta să elimine birocrația excesivă. În calitate de exemplu, un mic antreprenor din țara noastră un, care are un restaurant sau o băcănie trebuie să uh, facă zeci de rapoarte la tot felul de instituții și trebuie să treacă prin tot felul de proceduri uh, care uh, presupun foarte mult timp și foarte multă hârtie consumată. Uh, să ne gândim la ce se întâmplă în India, China și Brazilia. Acolo mici antreprenori uh, trebuie să se ocupe de afacerile lor să plătească taxe. Atât. Mulțumesc, domnule Pașca. Mulțumesc, care cuvântul domnul Obermaier, acum un minut. Stimate domnule președinte, acum trei ani s-a spus că întreprinderile mici și mijlocii vor beneficia de mai multe măsuri și că reglementările suplimentare nu le vor afecta. Din păcate însă nu este așa. Studiul european cu privire la potențialul de creștere din partea IMM-urilor de pe piața europeană și strategia care a fost adaptată la ele nu a schimbat nimic la problemele existente. Criza deficitului public și birocrația în continuare se fac simțite printre IMM-uri, iar atunci când 99% din întreprinderile europene sunt uh, afectate de aceste măsuri, numai 15% sunt cele care pot beneficia, de exemplu, de fondurile europene pentru multinaționale și puține sunt cele care pot să împiedice o renaționalizare în momentul de față. Din păcate, însă, birocrația își spune cuvântul imediat. Mulțumesc, stimate domnule Obermeier, și are cuvântul acum domnul Rubic, un minut și jumătate. Stimate domnule președinte, domnule comisar Barnier, cred că cel mai important lucru a fost spus de către domnul Micloș, ministrul de finanțe al Slovaciei, care a spus că cine investește la noi și creează locuri de muncă și deci mai preia și riscurile, nu trebuie să fie privat de bani. Acele persoane care creează locuri de muncă și care preiau riscurile ar trebui să fie sprijinite la nivelul european astfel încât să aibă mereu lichiditățile de care au nevoie, deci să aibă produsele și serviciile care sunt cumpărate de către clienți. Și dacă pot vinde cu profit aceste produse, atunci există bonitate în acea firmă și cu acea bonitate ele să poată acceda, cre, accesa credite. Aceasta este într-adevăr o provocare în criza noastră. Europa trebuie să devină din nou competitivă, iar trebuie să vedem că trebuie să avem grijă ca întreprinderile noastre europene să devină din nou competitive în general general. Pentru aceasta însă e nevoie de o strategie de formare și de perfecționare. Dacă ne uităm, de exemplu, la arhitecți, la mecanici, la alte meserii care ar fi foarte Uh, necesare, ar fi bine să fie sprijinite în Europa, pentru că avem nevoie de mână de lucru în acest domeniu, ar trebui să știm unde ar trebui să începem cu măsurile. Nu degeaba Bulgaria cu 10% de impozitare pe profit este mult mai avansată decât Grecia, care impozitează profitul cu 40%. Să nu uităm că avem și acest instrument, să nu uităm că de aia nu se plătesc impozite când există astfel de taxe. Trebuie să încercăm să găsim o rată optimă de impozitare cu care să putem să trăim cu toții în Europa. Mulțumesc, domnule Rubic, și acum are cuvântul domnul Karims. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Criza. Toată lumea vorbește despre criză. Însă, Trebuie să ne gândim nu numai la cauzele crizei, ca la, la, la datoria suverană și la alte astfel de aspecte. Trebuie să ne gândim mai ales la ieșirea din criză, trebuie să ne gândim la crearea de noi locuri de muncă. Însă, dragi colegi, aceste noi locuri de muncă nu vor fi create nici în sectorul bancar, nici în marile companii. Nu, noile locuri de muncă vor fi create în întreprinderile mici și mijlocii care deja uh, au peste 90 de milioane de angajați în Europa. Ca urmare, trebuie să fim și mai atenți la acest sector. De ce? Pentru că aceste mici companii se pot adapta mult mai ușor și pot învăța mult mai bine din propriile greșeli. În al doilea rând, ele reacționează mai rapid la schimbările de pe piață și, în al treilea rând, și mai important, ele vor fi primele care vor crea noi locuri de muncă, primele care vor face angajări. De aceea, pentru a sprijini acest sector, trebuie să facem trei lucruri. În primul rând, să ne păstrăm frontierele deschise. În al doilea rând, să furnizăm oportunități uh, pentru capitalul de risc și pentru um, credite și în al treilea rând să reducem birocrația care este un obstacol în calea dezvoltării. Și astfel imm ne vor scoate din criză. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Karims. Acum domnul Kelly, un minut și jumătate. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Este important că vorbim despre acest subiect în această seară, eh, date fiind situația eh, actuală 22,5 milioane de oameni sunt uh, șomeri în Europa, totuși avem 23 de milioane de mm uri Și trebuie să înțelegem că acestea sunt principala sursă de creare de locuri de muncă. Dacă întrebi mm urile uh, dacă ar putea crea noi locuri de muncă, probabil majoritatea ți-ar răspunde că în circunstanțele potrivite ar putea să facă acest lucru. Și una dintre circunstanțe este accesul la credit, care a fost subliniat aici. Știu din propria mea țară că în timp ce băncile au fost capitalizate, ele uh, nu au facilitat niciun fel activitatea IMM-urilor, uh, nici măcar uh, la un nivel minim. Și asta nu este acceptabil și cu siguranță este o chestiune care trebuie examinată. De asemenea, domnul comisar a subliniat corect în ultima dezbatere nevoia pentru de a avea reglementări mai simple în ce privește achizițiile publice și așa mai departe și de asemenea a menționat importanța capitalului de investiții. Nu suntem uh, uh în regulă în ce privește acest subiect capital de investiții. Cu siguranță nu dacă ne comparăm cu americanii. Uh, Trebuie să avem aceste investiții pentru a stimula economia, pentru a crea un mediu inovativ, inovator. În ce privește, în fine, comerțul electronic? Sunt multe statistici, dar cu siguranță aici avem o, o oportunitate extraordinară să ajutăm economia să se dezvolte și IMM-urile odată cu ea. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Kelly, și acum trecem la procedura catch the eye și dau cuvântul mai întâi domnului Schwab. Stimați colegi, IMM-urile profită mai ales de regulile care se aplică tuturor la fel. S-a spus de multe ori acest lucru astăzi. Din păcate însă, nu avem în, continu- în Europa o single market governance de care tot vorbim. Avem un act pentru piața unică, dar din păcate în continuare avem măsuri diferite. IMM-urile au interese care sunt atât de generale încât, din păcate, nu pot fi reprezentate individual. Există multe exemple, accese la state terțe, la finanțare sau la sistemul de norme europene. Am încercat prin directiva consumatorilor pentru întreprinderile în domeniul digital care încearcă să intre pe piețe noi, să încercăm o armonizare totală, să le dăm regulile care să poată să fie aplicate în toată piața unică în Europa. Și cred că un astfel de exemplu este foarte grăitor. Avem nevoie la IMM-uri de astfel de reguli, pentru că ele n-au interese specifice, ci interese generale, au nevoie de reguli unitare. Și zic că ar trebui să ne implicăm mai mult pentru reguli generale. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul doamna Anslick. Un minut. Panie przewodniczący, panie komisarzu, jako... Mulțumesc, domnule comisar. În calitate de raportor din umbră din partea PPE, cu privire la ă, plățile întârziate, aș dori să mă refer exact la această temă. Încă se înregistrează dezechilibre foarte mari în ceea ce privește IMM-urile din diferite țări. Din păcate, pentru foarte multe IMM-uri din țările unde situația uh, era dificilă în 2008-2009, e bine, aceste IMM-uri s-au confruntat cu și mai mari greutăți. Uh, Studiile arată că numai foarte puține dintre ele au avut o situație mai bună în materie de plăți. Comisarul Tajani a spus că se va adresa statelor membre în acest sens și da, este o inițiativă foarte bună. Mă alătur și eu să-i sprijin și eu apelul pe care l-a lansat uh, comisarul. Întreprinderile mici au nevoie uh, să aibă niște reglementări foarte clare ale plăților. Este foarte necesar acest lucru. Mulțumesc, care doamna Băsescu cuvântul acum. Foarte mult, domnule președinte. Fiind principala sursă pentru crearea locurilor de muncă, IMM urile participă în mod direct la redresarea și dezvoltarea economică a Uniunii Europene

Uh, ocupă 99% din locurile de muncă, în continuare ele au probleme în recesiunea economică. Eu apreciez faptul că s-a inventat acest test pentru IMM-uri și faptul că ele pot accesa mai multe fonduri. De asemenea, însă, trebuie spus că micro nu pot fi ajutate în acest context. Este nevoie de uh, o convergență mai mare în ceea ce privește accesul la fonduri și trebuie ca obiectivele uh, să fie sporirea competitivității pentru IMM-uri și o sporire de asemenea a șanselor tuturor regiunilor. Aș vrea să încurajez de aceea regiunile și guvernele regionale să folosească banii care le stau la dispoziție pentru a susține IMM-urile. În circumscripția mea au fost susținute multe IMM-uri pentru ca să poată să acceseze fonduri din partea Uniunii Europene, pentru că aceasta are un efect stimulator asupra regiunii și asupra Uniunii Europene în general. Da, este nevoie de mai puțină birocrație, dar este nevoie și de mai multă susținere la acțiunea concretă. Haideți să încercăm să luăm aceste măsuri. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Swinburne. Și acum, ultima persoană la CHDI, doamna Galpitz. Eh, a kisvállalkozói intézkedéscsomaggal kapcsolatosan. domnule președinte small business act ul și întrebările care au fost adresate comisiei ne arată că mai avem încă multe lucruri pentru a ne asigura că imm urile din europa pot să acționeze într-un mediu care le este favorabil. Criza a afectat IMM-urile din Europa cel mai mult și finanțarea pentru IMM-uri s-a redus în mod dramatic. Întreprinderile inovatoare au o viață foarte grea în momentul de față. Sunt foarte convinsă de faptul că această situație se va putea schimba numai dacă înțelegem că IMM-urile joacă un rol extrem de important și de felul în care vom trata de noi aceste întreprinderi va depinde succesul ieșirii din criză. Trebuie să încercăm să le dăm acces la credite și la finanțare mult mai bine decât până acum. Susțin testul IMM-urilor și uh, susțin și o simplificare a birocrației. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Gal! Și acum, în final, îi dau cuvântul domnului comisar Barnier monsieur le président merci à chacun d'entre vous de vos questions. Stimate domnule președinte, stimați colegi, am ascultat tot, tot ce ați spus cu multă atenție și bineînțeles că îi voi transmite colegului meu, domnului Tajani, tot ce ați spus. Voi încerca să răspund telegrafic la întrebările dumneavoastră. În primul rând, după cum a spus doamna Sartori, o să răspund general la această problemă. Foarte multe aspecte generale cu care ne confruntăm în momentul în care vorbim de IMM-uri țin până la urmă de contextul și um, mediul în care acționează ele la nivel național, în ceea ce privește fiscalitatea și economia țării respective. Trebuie, deci, mai întâi ca statele membre să acționeze la acest nivel, așa cum trebuie să acționăm, sigur, și la nivel european. Iar spune doamnei Sartori că, fiind dat că este vorba de IMM-uri, Textul acesta, după cum știți, a fost redezbătut și este în a doua lectură la Consiliu. Va reveni în februarie în fața Parlamentului European acest text. Domnul Pașca a menționat competențele statelor membre și doamna Swinburne adineauri a vorbit despre micro-întreprinderi cărora trebuie să le facilităm și lor accesul. Mulți dintre dumneavoastră, domnul Benson, Bronz, Provera, Rinaldi, și doamna Galpelt au uh, vorbit despre problemele de finanțare care au fost de asemenea și subiectul introducerii mele. Confirm ceea ce spuneam la început, că dorim să creăm facilități pentru export, pentru credite, pentru IMM-uri și de asemenea regulile de la Basel pentru cele 8300 de bănci europene și uh, Uh, dintre care foarte multe sunt bănci mici, regionale, și care trebuie să devină parteneri pentru a putea să beneficieze de aceste programe. De asemenea, regulile care au fost elaborate la Comitetul de la Basel și la G20 trebuie să se refere și la recapitalizare și la o re îmbunătățire a țesutului economic în general. Domnul Tajani va prezenta o comunicare pe acest subiect în curând. E vorba de internaționalizarea IMM-urilor, pe 9 noiembrie în acest an. Vreau să spun domnului președinte Watson, dar și domnului Rubich, că vorbeam de fiscalitate și domnul Șemeta, colegul meu, lucrează în momentul de față la o carte verde pe care o va prezenta la sfârșitul lui 2011, care va vorbi exact de problema complexității și, deci, a simplificării TVA-ului tot ceea ce ține de aspectele transfrontaliere fiscale. Doamna Merkis a vorbit de cea de-a doua șansă care trebuie dată întreprinzătorilor sinceri care doresc să încerce din nou și problema falimentelor. Vreau să vă spun că 4 până la 6% din falimente sunt frauduloase, deci numai aceasta este cifra de fraudă este într-adevăr dificil să distingi, dar în 2010 un proiect al Comisiei a arătat că lungimea procedurilor de reabilitare este unul din obstacolele principale în calea celei de-a doua șanse pentru întreprinderi și revizuirea Small Business Act-ului în 2011 va cere statelor membre să impună un maxim de 3 ani ca limită pentru reabilitarea, restructurarea unor întreprinderi pentru întreprinzătorii sinceri care au dat faliment, pentru ca ei să se poată elibera de orice datorie să se poată lua de la început. Comisia va registra progresele în acest domeniu. Acesta este ceea ce vreau să-i spun doamnei Merkis. Domnului Kelly, aș vrea să-i spun că voi propune în cadrul Single Market Act-ului măsuri pentru favorizarea uh, mobilității capitalului de risc. Domnule Kelly, însă aceasta nu va rezolva faptul că există mai puține eh, fonduri disponibile pentru capitalul de risc pentru IMM-uri care au nevoie de aceste credite, dar vom încerca să facilităm cu acest pașaport de care vorbeam mobilitatea fondurilor pe capital de risc. Doamnă Toia, dar și doamnă Hanslick au vorbit despre întârzierele de plăți și aplicarea directivei în domeniu. Confirm faptul că domnul Tajani a lansat un apel înscris către toate statele membre pentru a anticipa o bună aplicare a acestei directive cu privire la întârzierile de plăți. Domnule Iluhali, voi spune că în toate domeniile pe care uh, le-a evocat, împreună cu domnul Tajani și cu alți colegi, căutăm modalități de a avea niște acte legislative specifice pentru IMM-uri și am vorbit mai devreme despre exemplul achizițiilor publice și uh, exemplul îmbunătățirii accesului la aceste achiziții publice. Sigur că dacă vom căuta bine, vom găsi birocrație și în alte locuri, nu numai la Bruxelles. Da, există birocrație la Bruxelles, încercăm să simplificăm regulile, facem foarte multe eforturi în acest sens pentru fiecare act legislativ, însă trebuie făcut un efort și pentru reducerea constrângerilor birocratice la nivel național. Și domnul Nicholson, ca și domnul Gallagher, uh, trebuie să fie sigur că facem acest test IMM, Comisia Europeană face acest test pentru fiecare act legislativ pe care îl pregătește și Astfel vom verifica în fiecare stat membru implementarea efectivă a acestui test IMM. Domnul Beautycofer a vorbit despre dificultatea dialogului și despre necesitatea unei colaborări între DG Cercetare și DG uh, Întreprinderi. Da, lucrăm în acest spirit de cooperare în interiorul Comisiei și acesta este și spiritul în care lucrează și comisarii responsabili. Veți regăsi această cooperare și în viitoarele perspective financiare. Da, domnule Biticofor, vom avea un cadru nou pentru competitivitate și pentru facilitarea accesului IMM-urilor la creditele pentru uh, proiecte de cercetare. Domnul Morganti a vorbit despre standardizare. Uh, propunerea domnului Tajani este în discuție și vă confirm că IMM-urile, prin intermediul organizațiilor și instituțiilor care participă la aceste uh, lucrări de standardizare, nu sunt discriminate. Uh, își pot spune cuvântul și sunt auzite. Domnul Carins <clears throat> s-a întrebat de unde va veni creșterea. Eu, văzând importanța IMM-urilor și anume 99% din țesătura economică, aș spune că creșterea va veni în primul rând de la întreprinderile mici și mijlocii care se adaptează mult mai ușor, sunt mai mobile și au mai mare capacitate de a face față crizelor. Sunt de asemenea mai a dumneavoastră, îmi cer scuze, ați susținut uh, deschiderea frontierelor. Da, frontierele trebuie să fie deschise, dar aș spune fără niciun fel de naivitate. De aceea am introdus acest principiu al reciprocității în accesul la achizițiile publice din marile regiuni ale lumii. Domnul Obermeier a pledat pentru renaționalizarea uh, societăților. Uh, nu sunt de acord cu dumneavoastră. Dacă vom face acest lucru, vom fragiliza și vom fragmenta din nou piața unică și știm că în această căutare a creșterii avem nevoie de o mare piață europeană. Singurul lucru, singura, singurul motiv pentru care piața europeană poate fi respectată este dacă ea va acționa ca o piață de mari dimensiuni. Ca urmare, nu este momentul să ne reconcentrăm pe latura națională. Da, există această ideologie, dar eu nu cred că este potrivită. Doamna Băsescu a vorbit despre creditele pentru formare, pentru perfecționare. Da, trebuie să avem politici europene în acest sens. În multe țări europene nu există suficiente credite pentru acest domeniu al formării. De asemenea, trebuie să vă spun că împreună cu domnul Tajani lucrăm la un subiect care nu este deloc ușor, pentru că uh, politica industrială sună așa foarte pompos și cred că trebuie să regăsim acea îndrăzneală pe care am avut-o la începutul proiectului construcției europene, uh, acea îndrăzneală pe care au avut-o cei din industrie atunci când au uh, construit modelele Airbus, trebuie să avem același curaj atunci când ne construim propriile politici industriale. Biotehnologia în domeniul sănătății publice, utilizarea noilor energii uh, în sectorul transportului, Prin acestea putem afirma independența europeană, capacitatea noastră de a fi suverani, de a nu depinde de tehnologii sau de produse fabricate în exterior. În calitate de comisar pentru piața internă, eu nu pot accepta ca piața europeană să fie un simplu teritoriu al serviciilor. Da, avem nevoie de servicii, însă trebuie să rămânem un teritoriu al producției. Nu trebuie să ne mulțumim să consumăm sau să achiziționăm numai produsele fabricate în exterior de către alții și nu de către europeni. Și uh, vă spun asta în nume personal, însă lucrăm cu domnul Tajani la noi inițiative și pentru politicile industriale. Domnul Schwab um, cunoaște bine activitățile pe care le-am făcut uh, împreună și eforturile care au fost derulate în acest sens. Eh, suntem cu toți interesați de soarta IMM-urilor și vă invit să analizați acest um, tabel de bord al Single Market Act. Am lucrat la el împreună cu 10 colegi eh, de-ai mei, împreună cu domnul Tajani, dar și cu alții și am identificat 12 pârghii de creștere și 50 de propuneri, dintre care 12 propuneri cheie care se referă, printre altele, și la inovație și cercetare prin intermediul brevetului european și împreună cu președinția poloneză sperăm să obținem în următoarele săptămâni români un um, progres în acest sens. Iată așadar, toate propunerile le aveți aici, propuneri pe care încercăm să le realizăm în acești ani sunt propuneri de reglementări de facilitare, de reglementări proactive, pentru ca această piață unică, care este văzută în general ca un spațiu de constrângere, să devină un spațiu de libertate și de oportunitate pentru întreprinderile mici și mijlocii. Știți că nu sunt favorabil unei legislații teoretice și ideologice. IMM-urile au nevoie să fie ajutate în activitatea lor de zi cu zi, să aibă o, um, o posibilitate mai uh, facilitată de investiții, să poată să lucreze mai bine și așa cum am spus și în ziua în care am fost numit în calitate de comisar, trebuie să reconciliem IMM-urile cu această mare piață europeană, pentru că piața europeană nu trebuie să fie făcută numai pentru cei mari. Și trebuie să schimbăm acest lucru. Este și opinia domnului Tajani. Iată răspunsul pe care îl adresez domnului Schwab, doamnei Castilio, domnului Hans-Peter Martin. Și Trebuie de asemenea să vă spun că am deschis un portal de internet specific destinat uh, IMM-urilor și vom facilita informațiile legate de toate acțiunile noastre și vom reuni toate aceste eforturi pentru a arăta concret uh, că legislația noastră își dorește să fie un adevărat contract între IMM-uri și Uniunea Europeană. Iată obiectivele noastre, iată mijloacele pe care trebuie să le utilizăm pentru a regăsi creșterea. Creștere care va veni în primul rând de la întreprinderile mici și mijlocii. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar Barnier. Am încheiat astfel dezbaterea aceasta și acum următorul punct de pe ordinea de zi sunt uh, intervențiile cu durată de un minut.